Okay, colleague. Good morning to everybody. Welcome on a... Bună dimineața. Bun venit la Comisia EMPL. Va fi una cu conectare la distanță, câteva observații tehnice înainte de a începe. Avem interpretare în următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, maghiară, lituaniană, polonă, slovonă și română. Participanții activi care au cerut să fie pe lista de vorbitori sunt singurii care pot lua cuvântul. Nu poate să vină vreo reacție spontană. Vă rugăm să puneți microfonul pe mut atunci când nu vorbiți și vă sfătuim să folosiți um, căști ca să se evite microfonia. Participanții trebuie să-și adauge numele complet atunci când ni se alătură, astfel încât să poată fi identificați cu ușurință nu acceptăm nume ca Hello Kitty, Superman sau ce mai folosiți dumneavoastră în uh, chaturile dumneavoastră privată. Participanții sunt invitați să participe și în modul ascultare sau să urmărească ședința în web streaming. Dacă nu aveți o conexiune bună, atunci veți fi rugați să vă deconectați și să um, lăsați un mesaj. Vă mulțumim foarte mult pentru înțelegere. Dragi colegi, sper că toată lumea este bine acasă, că sunteți în siguranță, că um, vă bucurați de timp alături de familie și începem uh, cu primul uh, punct de pe ordinea de zi. Este vorba de coordonarea sistemelor de securitate socială. Raportor este Gabriele Bischoff de la SND. De asemenea, este vorba de primul nostru subiect de astăzi. Ne va povesti despre mm, trialogul uh, privind revizuirea mm, coordonării uh, sistemelor de securitate socială. Trilogul a avut loc pe 29 octombrie. Îi dau cuvântul raportoarei Gabriele Bischoff, care are 5 minute maxim. Gabriele, ai cuvântul. Hello, good morning everybody. Bună ziua, bună dimineața tuturor. Prima problemă este că ai numele Gabi acolo. E greu să te găsim. În viitor să nu mai folosești astfel de uh, prescurtări. Gabi, uh, Superman. Da, mă cheamă Gabriele și pe scurt mi se spune Gabi. Data viitoare o să fac așa. Sunt eu, nu e altcineva. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, cei de la Parlament. Noi am ținut cu dinții să se continue negocierile în mod deschis în ciuda pandemiei și am lucrat la compromisuri pentru că știm că revizuirea acestui dosar este atât de importantă pentru milioane de lucrători din Europa. Astăzi vă pot face o raportare cu privire la ultima, tri, ultimul trialog um, cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială de pe 29 octombrie. Cel de-al doilea trilog sub președinție germană și după prima rundă de negocieri am uh, avut o senzație pozitivă pe care vi-am uh, împărtășit-o uh, și aici la comisie, dar acum regret să spun că nu suntem la fel de optimiști. Așteptările mm, mm, de la președinția germană sunt ridicate și ne amintim cu toții că noi, cei de la comisia noastră, am uh, primit uh, vizita ministrului și ni s-a spus că încheierea dosarului 883 este o prioritate pentru președinția germană, dar uh, trilogul acesta n-a reflectat această atitudine. Încă o dată, am um, prevăzut să discutăm cele trei subiecte care au mai rămas. Sigur, exportul um, prestațiilor de șomaj pentru transfrontalieri, o chestiune de prioritificare și um, în al doilea rând, lista de criterii pentru a determina uh, sediul unei companii în caz în, uh, în care activitatea se desfășoară în mai multe părți. Noi, cei de la Parlament, am uh, venit cu îmbunătățiri la excepțiile pentru călătorile de afaceri și am acceptat și alte um, adaptări ale definiției. De asemenea, am venit cu o propunere de pachet cu privire la exportul um, prestațiilor de șomaj, însă din păcate, aceasta n-a fost luată în serios de către președinție. Pachetul acesta ar putea să fie în avantajul a mii de uh, lucrători frontalieri și ar reflecta Uh, legăturile strânse pe care le au aceștia cu statul unde sunt angajați. De asemenea, am venit și cu criterii alternative care ar permite o preîntâmpinare mai bună a companiilor fantomă și practicile de exploatare uh, îngrozitoare despre care am tot citit anul acesta. Noi, Parlamentul, am ne-am uh, dat toată disponibilitatea de a ajunge la un compromis, însă aș dori să profit de ocazie ca să mulțumesc Comisiei Europene pentru eforturile sale de a sprijini un compromis. Însă, în echipa de negociere a Parlamentului am început să avem îndoieli cu privire la partenerul nostru de negociere, dacă chiar vrea să încheie dosarul anul acesta și dacă uh, vrea să aibă un uh, compromis bine echilibrat. Pentru că până la urmă, ce vrem să facem este să regrupăm, să strângem un pachet. Unul care să ne mulțumească câte puțin pe fiecare, însă care să asigure îmbunătățirea condițiilor pentru mobilitate și pentru lucrători și independenți în Europa. Vom avea un alt uh, trialog uh, săptămâna viitoare și sperăm să fie unul serios uh, cu dorința de a avea un acord. Sperăm ca Consiliul să poată să se comporte ca un negociator și să nu-și repete pur și simplu pozițiile. Noi suntem dispuși să ajungem la o încheiere și să avem un compromis bine echilibrat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Gabi, pentru observațiile tale și mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Aici, în uh, sală, avem o echipă care luptă împotriva COVID-ului și vă mulțumim um, și că ne înțelegeți când spunem că trebuie să vă folosiți în numele întreg. Trecem mai departe la punctul uh, următor de pe ordinea de zi, care este examinarea amendamentelor depuse la um, proiectul de raport al doamnei uh, Shidlo cu privire la un continent uh, bătrân care um, îmbătrânește și mai mult posibilități și um, provocări legate de politicile pentru vârstnici după 2020. Aș dori să-i dau cuvântul întâi raportoarei care să ne prezinte proiectul său de raport și apoi o să dăm cuvântul uh, raportorilor din umbră. Raportarea are 5 minute, raportul din umbră câte 2 minute. Deci începem cu Beata Șidlo. Bună ziua! Mulțumesc. Do tego sprawozdania jest ich całkiem sporo, bo ponad 600. To są bardzo ważne poprawki, każda z nich. Vreau să vă mulțumesc pentru toate amendamentele. Sunt uh, mai mult de 600. Sunt foarte importante și se concentrează pe chestiuni foarte pertinente și merită să le examinăm. Sunt mai multe aspecte în amendamente care se, mm, sunt acoperite și care par să fie uh, esențiale. Excluderea, singurătatea, discriminarea. Și foarte multe amendamente care privesc femeile. Pentru că adesea femeile, vârstnicele, sunt singure, au um, venituri scăzute și au nevoie de sprijin care să le permite să ducă o viață sănătoasă și demnă. Și mă bucur, într-adevăr, să primesc uh, astfel de amendamente. Este, într-adevăr, foarte important să luptăm împotriva discriminării, împotriva vârstnicilor. Există multe amendamente care vin în acest sens și multe propuneri de măsuri care ar putea să lupte împotriva acestui fenomen. A fost uh, și um, a fost pusă și problema faptului că um, vârstnicii cu greu găsesc activități fizice sau intelectuale care să-i ocupe și bineînțeles că acest lucru este legat de sănătatea lor, de starea lor de sănătate. Multe amendamente se referă și la accesul vârstnicilor la servicii uh, demne de sănătate. E o problemă care a fost subliniată de multă lume. Și sigur, când e vorba de lumea digitală, excluderea de la aceasta um, este importantă pentru că am înțeles-o cu toții, mai ales în ultimele luni, că toată lumea trebuie să fie implicată și să aibă acces la serviciile digitale. Problema este cu atât mai gravă pentru vârstnici în aceste vremuri complicate. Cu greu uh, putem să evităm subiectul COVID-19 și consecințele pe care le-a avut în multe cazuri. Situația vârstnicilor a devenit deosebit de grea. Excluderea din domeniul digital cauzează pentru aceste persoane probleme majore. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate amendamentele pe care le-ați depus și sper ca într-un viitor cât mai apropiat să putem redacta un document care să reflecte un compromis cu care să fie mulțumită toată lumea. După cum văd eu lucrurile, acest document chiar trebuie să arate o cale pentru soluții pentru văsnici în Europa. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much for your Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Beata, îi dau cuvântul acum Romanei Tomci de la PPE, timp de două minute. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă surprinde numărul de amendamente depuse, dar sper că asta înseamnă de asemenea că este vorba de un subiect foarte important și că se ține cont în sfârșit de situația vârstnicilor la Parlamentul European. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe îmbătrânire și pe demografie. Cooperarea intergenerațională este foarte importantă și uh, determină și calitatea vieții în societatea noastră. Am uh, depus și noi o serie de amendamente. Cei de la grupul meu speră să putem să ajutăm pe cei care au nevoie de noi. Văznicii chiar au nevoie și ar trebui să evităm orice formă de discriminare și accesul um, egal la um, îngrijiri medicale trebuie să fie și el asigurat. Pentru ca acestea să se întâmple și noi cei de la Parlament trebuie să ne aducem aportul. De asemenea, trebuie să menționăm că și vâznicii aduc o contribuție la economia europeană. Cei care sunt uh, capabili, sănătoși, să poată să rămână pe piața muncii atâta vreme cât este posibil. Generațiile de vârstnici pot să ne ajute să mergem mai departe, să ducem mai departe o serie de directive, uh, cum ar fi uh, directiva privind uh, reconcilierea vieții private și a celei profesionale. Și de asemenea, asta este important pentru tineri, pentru că acolo unde există cooperare transgenerațională se face și un transfer de competențe și de cunoștințe. Și nu în ultimul rând, trebuie să îi ajutăm pe vârstnicii din mediul rural, cei care, de asemenea pe cei care se confruntă cu um, um probleme mentale, pe cei care trebuie să se îngrijească singuri sau pe care îi îngrijesc uh, membrii familiei. Vârstnicii nu sunt un uh, grup uniform, ci o categorie foarte diversă și aș uh, dori să reamintesc că în, uh, în uh, lume există boala numită demență, o boală care trebuie să fie tratată și pentru care trebuie să găsim îngrijiri atât formale cât și informale pentru cei care suferă de demență. Trebuie de asemenea să luptăm și împotriva stereotipurilor și prejudiciilor împotriva uh, vârstnicilor. Mulțumim foarte mult, uh, Romana, pentru prezentarea ta și o să-i dau cuvântul acum uh, lui Milan Bărgas. Milan, ai cuvântul. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Vesel sem raz... Da Mulțumesc, bună dimineața. Mă bucur că avem o discuție pe amendamente. Și mă bucur să văd că avem uh, abordări diferite cu privire la acest proiect, pentru că eu cred că el trebuie să facă parte din programul de revenire după pandemie. Trebuie să ne concentrăm pe demografie, să se regăsească în semestrul european. Grupul meu politic din care fac eu parte înțelege că pentru o viață îndelungată e nevoie și de solidaritate între generații, iar serviciile publice trebuie să fie de înaltă calitate și accesibile pentru toți, să țină cont de cei vulnerabili. Persoanele în vârstă au mai mare nevoie de servicii de sănătate, de exemplu. Dar când studiem demografia, nu ne putem concentra doar pe vârstnici, trebuie să ne concentrăm și pe tineri, să le oferim locuri de muncă de calitate, acces la educație și reconcilierea vieții profesionale cu cea personală. Trebuie să luptăm împotriva discriminării și a excluziunii sociale. Și aș dori să mai spun că atunci când vine vorba de uh, discriminare din cauza de vârstă, e vorba și de circumstanțe personale, precum gen, orientare sexuală, credință, gen și așa mai departe. Aceste elemente reprezintă o mare provocare, în special pentru cei care locuiesc la țară, la marginea societății și de aceea avem nevoie de o abordare comună în Europa și mijloace pentru, aceste, pentru a contracara aceste schimbări structurale. În același timp, trebuie să prevenim excluziunea socială. Dacă ne uităm la statistici, vedem că longevitatea și calitatea vieții sunt legate de un statut social, indiferent că se trăiește în zona rurală sau urbană. Sunt sigur că vom găsi un compromis care se va plia pe mesajul nostru către toți cei implicați, către partenerii de discuție și către populație. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum îi voi da cuvântul lui Atice Alianberni din partea Renew. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața! Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca bună depusă. Știu că s-a dedicat acestui raport și iată a reușit să ne trimită propuneri uh, de compromis din timp. Ar trebui să urmărim să găsim un compromis care să aducă soluții eficiente și să ajutăm cât putem de bine populația în îmbătrânire, astfel încât viața lor să fie una demnă. În același timp, avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru a revitaliza continentul. Pentru grupul nostru este important să nu pierdem din vedere ce urmărește textul de fapt. Există câteva amendamente bune, dar care depășesc uh, sfera acestui text. Fenomenul îmbătrânirii este unul îngrijorător și are nevoie de măsuri concentrate. Unele dintre punctele importante pentru Renew sunt următoarele. Condiții demne, cum să încurajăm o implicare mai activă a persoanelor în vârstă, cum să îmbunătățim legăturile între generații, să tratăm, uh, să contracarăm discriminarea, să oferim locuri de muncă și șansa de a exista activități pe toată durata vieții și să răspundem mai bine nevoilor oamenilor, sublinind importanța conectivității digitale, să existe instrumente care să respecte standarde europene pentru a contracara discriminarea să există o mai bună coordonare între statele membre pentru a ne asigura că aplicăm corespunzător și că respectăm drepturile ă, pacienților în, ă, și dincolo de frontiere. Să recunoaștem ă, potențialul economiei argintii. Vă mulțumesc și aștept cu interes să continuăm să lucrăm împreună. Mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul alocat, două minute. Continuăm cu Dominic Bild, partea ID. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Persoanele în vârstă sunt uh, tema de dezbatere astăzi și aș vrea să acord o atenție specială tuturor acelor uh, francezi care au lucrat toată viața cu demnitate și care astăzi trăiesc în condiții abominabile. Este o adevărată problemă. În regiunea mea, în jur de 23% din persoane sunt afectate de COVID-19. Statisticile sunt înfricoșătoare și ne arată că există o mortalitate excesivă care are legătură cu condițiile în care se află aceste persoane în urma crizei sanitare. Practic, pe lângă această problemă se adaugă și indiferența generală, pentru că îmbătrânirea este întotdeauna un factor de ajustare la politicile uh, care au fost începute în urmă cu ani de zile. În loc să încercăm să peticim răspunsurile noastre la această problemă îngrijorătoare, cred că ar trebui să stabilim un diagnostic clar al situației. Dacă în Franța problema este în special pentru persoanele în vârstă, trebuie să recunoaștem că aceste persoane sunt în special victimele singurătății pentru că peste 300.000 de francezi se află în situație de uh, probleme sociale. Știm că toate acestea sunt uh, văzute ca adevărate obstacole pentru emanciparea indivizilor, deci ei trebuie ajutați. Societatea noastră este cu adevărat uh, nebunită, dorește să facă, să scape de aceste lanțuri tinerii care fac atât de puțin uh, pentru cei mai în vârstă, cred că ar trebui să îi ajute pe cei mai uh, uh, fragili, pe cei mai uh, vulnerabili și uh, francezii care ne-au ajutat să construim propria noastră țară să nu fie acum victimele politicilor antisociale care ne-au fost impuse de-a lungul timpului. E clar că politica înseamnă să avem grijă și de compatrioții noștri și să le oferim o viață demnă. Mulțumesc! Mulțumesc, Dominic. Trecem acum la Tatiana Zdanoca de, din partea verzilor. The floor is yours and we hear the echo. I think it will be okay. I can check the sound. So, Mulțumesc uh, raportorului. Sperăm că vom uh, avea succes cu amendamentele. Am propus și noi câteva. Ele se referă în special la problema non-discriminării persoanelor celor mai defavorizate, persoane cu dizabilități, de exemplu și minorități. Preferăm să folosim definiția nediscriminării din Carta cu privire la drepturile fundamentale ca să nu pierdem din vedere nici una dintre categorii. Ne interesează diferențele de salarizare între femei și bărbați și, de asemenea, în ceea ce privește persoanele mai în vârstă. Am dorit să subliniem și nevoia unor scheme de venituri minime. Data trecută am vorbit în special despre salariul minim, când am vorbit de noua directivă, am uitat însă venitul minim în sine, care e important în special pentru familii și pentru persoane în vârstă. Unele dintre amendamentele noastre se referă și la problema îngrijirii. Trebuie lucrat la calitatea îngrijirii la domiciliu. deși există multă îngrijire informală, ar trebui să ne concentrăm pe cea formală. Învățarea pentru parcursul vieții este esențială, în special în aceste vremuri, când, uh, iată, avem atâtea posibilități digitale importante nu doar pentru cei uh, pentru adulți în general, ci și mai ales pentru cei în vârstă. Mulțumim! Mulțumim și noi, Tatiana! Și, nu în ultimul rând, Daniela Rondinelli nu ni se va alătura. Îi dăm cuvântul Sandrei Pereira. Ne vezi? Ne auzi? Da? Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc. Avem și noi câteva amendamente. Am prezentat viziunea noastră față de acest uh, fenomen complex. Trebuie să avem abordări diferențiate. Pe de-o parte, aspectele sociale, contextul biologic, ca să-i spunem așa, și apoi să respectăm calitatea vieții există și evoluții pozitive în societate, avem multe uh, posibilități, toate trebuie promovate astfel încât viața socială a persoanelor în vârstă să fie susținută. Aceste abordări legate și de o speranță de viață mai mare încă lasă de dorit. Avem o imagine foarte standardizată cu privire la ce nevoie există, însă cred că trebuie să acceptăm că dacă speranța de viață crește, avem provocări și pe alte planuri. Piața muncii, persoanele trăiesc mai mult, deci pot munci mai mult, sunt sănătoase mai mult vreme, și nevoie să, le, să promovăm o îmbătrânire sănătoasă. Avem nevoie de pensii uh, corespunzătoare, deci un venit demn, un uh, sistem de sănătate public și diferitele instituții de susținere. Un astfel de sistem trebuie să se bazeze pe solidaritatea între generații. Avem nevoie de un transport public inclusiv. Să vedem și din punct de vedere tehnic cum putem garanta participarea completă a publicului larg. Acestea ar fi câteva din propunerile noastre pentru acest raport. Dorim să implicăm uh, întru totul persoanele în vârstă, un venit demn și o implicare participativă în societate. Mulțumesc! Ne-am uh, încadrat în timp. Mulțumesc și dumneavoastră pentru intervențiile punctuale. Și acum îi voi da cuvântul domnului reportor, Două minute. Beata, ne auzi? Ai cuvântul. Foarte bine. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru discuția pe care am avut-o. A fost o discuție importantă, a acoperit multe aspecte. Iată, raportul acoperă diferite dimensiuni, însă eu cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l menționăm este să conștientizăm că Europa se schimbă, lumea se schimbă, deci ne schimbăm și noi. Așteptările noastre și aspirațiile au evoluat și ele. De aceea este important să definim cum ar trebui să arate viața pe care o stabilim în politicile noastre. Mai mult decât atât, este important să evităm uh, consecințele negative cu care se confruntă vârstnicii și să ne asigurăm în amendamente că vom găsi un echilibru corespunzător. Eu sunt sigur că vom reuși să găsim compromisuri chiar mai bune și ca în cele din urmă să găsim uh, un text care să mulțumească pe toți. Domnul președinte, mulțumesc tuturor, mulțumesc Beata, mulțumesc participanților. Vreau doar să spun că termenul limită pentru amendamente a fost 8 octombrie, iar votul la EMPL va avea loc pe 1 decembrie anul curent. Mulțumesc și o zi bună! Punctul despre uh, educația digitală a fost uh, amânat, iar acum discutăm regulamentul comisiei care va Uh, textul delegat care va modifica regulamentul 2020-256 pentru un plan, o planificare multianuală, un program continuu. Raportor din partea verzilor, domnul Mețeric. Și acum vom avea o prezentare din partea Comisiei, din partea Eurostat, a actului delegat în ceea ce privește regulamentul IS cu privire la date statistice legate de persoane și gospodării. Salut acest schimb de păreri și cred că date statistice de încredere și indicatori reprezintă coloana vertebrală a unor politici responsabile bazate pe date clare. În acest sens, trebuie să combatem sărăcia și inegalitățile, să îmbunătățim inclusivitatea și să folosim fondurile UE mai bine, astfel încât să identificăm uh, Uh, puncte forte și puncte slabe. Pentru toate acestea avem nevoie de date. Aș da, dori să-i dau cuvântul domnului Didier Dupre pentru o prezentare de 8 minute acestui act delegat. Domnule Dupre, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, anul trecut a fost adoptat regulamentul 1700 uh, pe 2019 care stabilește cadrul legal și așa cum ați spus se referă la domeniile sociale care se aibă niște date mai bune la dispoziție. Există acolo un articol care dă posibilitatea Comisiei să adopte un act delegat pentru acest program curent, multianual, care indică anii în care se implementează diferitele sondaje și diferitele subiecte acoperite de regulament. Acest regulament include și câteva elemente flexibile indicate de regulamentul cadru, dar și flexibilitate cu privire la subiecti cerute de utilizatori în ceea ce privește forța de muncă Deci, primul regulament la care v-ați referit Există do- de cel 2020, 2562 a prevăzut datele pentru 2021 și 2022. Însă, acum este important să-l adaptăm pentru a specifica ce subiect va fi luat în calcul 2023. La vremea primului regulament delegat nu se știa acest lucru. Este un subiect ad hoc, deci ar trebui să răspundă nevoilor care apar și ar trebui decis cât mai aproape de momentul colectării datelor. Acum însă este necesar să adoptăm textul pentru 2023, pentru că regulamentul cadru așa spune, cu 2 ani înainte de începerea colectării datelor. Subiectul pe care l-am ales este eficiența energetică a gospodăriilor. Acest lucru apare în anexa 1, partea B, care este adoptat și inclus în anexa regulamentului. Acest uh, subiect răspunde nevoilor uh, politice, ne ajută să combatem sărăcia energetică, apare și în uh, Pactul Verde European și în uh, încercarea de a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic. Ne permite în același timp să analizăm toate informațiile colectate în ceea ce privește distribuția. Data, datele pot fi analizate și în funcție de venituri, astfel încât să avem uh, informații despre distribuția veniturilor, dar și caracteristicile legate de gospodării, membrii acestora, gradul de ocupare, forții de muncă, situația sănătății, eventuale dizabilități și așa mai departe. Cu acest modul vom putea analiza date despre consumul de energie, despre costuri și despre cât de bine sunt izolate locuințele. Să urmărește acest modul. Mai mult decât atât, în 2023 analizăm elementele legate de locuințe, de dificultatea găsirii unei locuințe corespunzătoare, așadar informațiile vor fi foarte comprehensive. Vă mulțumesc pentru atenție și susținere. Very much for your presentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și acum am să dau cuvântul colegilor care au cerut să ia cuvântul. Aveți uh, maxim două minute la dispoziție pentru intervenție. Din câte văd pe lista mea, nu am pe nimeni din partea PPE și SD, nici de la Renew. Deci, dacă dorește cineva să intervină din partea acestor trei grupuri, PPE, SD sau Renew, vă rog. Vă rog să ridicați mâna, să vă vedem. No. Okay, I will give the floor to Kira Maria Peter Hansen from Greens. Atunci am să dau cuvântul Kirei uh, uh, Maria Peter Hansen din partea verzilor. Kira, te rog. Kira nu ești prezentă nici tu, de la ID nu avem pe nimeni, atunci dau cuvântul doamnei Margarita de la Pisa Carion din partea grupului ECR. Margarita. Aveți șase minute la dispoziție dacă doriți. Da, mulțumesc. Vreau să vă spun doar că aceste statistici anuale în legătură cu veniturile individuale sunt esențiale pentru statele membre. Sunt o serie de măsuri care au de-a face cu venitul și condițiile de viață și informații detaliate în legătură cu viața în câmpul muncii, uh, locuința, viața socială și toate acestea pentru a ține cont de directiva pentru bunăstarea gospodărilor. Modulul ad hoc pe care îl dezbatem astăzi reprezintă un complement al acestor sondaje și este util pentru a respecta noile condiții. E clar că eficiența energetică este extrem de importantă și totuși ne atrage atenția faptul că e nevoie de atât de mulți ani pentru planificare. Se presupune că acest concept este făcut pentru a ține cont de nevoile actuale. Iată de ce considerăm că în circunstanțele actuale cu pandemie ar trebui ca aceste condiții să se reflecte în statistici și să putem evalua în timp impactul acestei pandemii. De exemplu, care a fost efectul uh, asupra persoanelor uh, în ceea ce privește suprimarea activității în uh, perioada izolării, impactul psihologic, și așa mai departe. Trebuie să înțelegem care sunt efectele pe termen mediu și lung al acestei pandemii și considerăm că aceste date ar putea fi utile în acest sens. Deci e nevoie de o analiză pentru aceste date și în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul din nou comisiei, dacă nimeni altcineva nu dorește să intervină. Se pare că nu. De la comisie, domnule Dupre, doriți să reacționați? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să vă spun că ne interesează extrem de mult uh, impactul pe care îl are coronavirusul ca atare în ceea ce privește efectul asupra condițiilor de viață pe următorii ani, însă în plus am făcut o implementare și pe termen scurt, deci din anul acesta până la anul, pentru că trebuie să fim proactivi și avem câteva chestiuni suplimentare pe care le-am introdus tocmai pentru a evalua situația gospodăriilor în conformitate cu pandemia care sunt așteptările legate de venit, uh, evoluția situației cât privește copiii și relația cu școlile, școlile uh, la distanță. Din păcate, conexiunea se întrerupe. Domnule Dupre, vă vedem acum, vă auzim, dacă doriți să continuați. Da, vă auzim bine. Deci să reiau de la început sau de unde rămăsesem? Doream doar să răspund întrebării care mi-a fost adresată și anume efectul coronavirusului asupra acestui sondaj. Bineînțeles că vom analiza care este impactul din punctul de vedere al veniturilor, al condițiilor de viață și avem această legătură cu uh, virusul și implementăm chiar pentru anul acesta și pentru la anul, bineînțeles uh, în mod voluntar. Nu poate fi o activitate reglementată pentru că a fost uh, introdusă imediat. Avem informații autoraportate în ceea ce privește așteptările legate de venit, sau evoluția uh, relației pe care o au copiii cu școala în această perioadă. Bineînțeles, este o temă extrem de importantă și eficiența energetică de asemenea este importantă pentru politicile europene și aici trebuie să ținem cont și de impactul coronavirusului. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru că ați răspuns la întrebarea noastră și cred că nu mai e nimeni care dorește să ia cuvântul. Dacă așa este, vă mulțumesc foarte mult. O zi bună în continuare și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba de regulamentul delegat pentru Uh, monitorizarea cerințelor minime de audit uh, și datele care trebuie să fie înregistrate și uh, păstrate pentru audit. Am să dau cuvântul Comisiei pentru a prezenta acest act delegat și după aceea membrilor care doresc să ia cuvântul pentru două minute fiecare. Am să dau cuvântul uh, lui Lores, Loris uh, Di Pietrantonio din partea DG Employment. Mulțumesc foarte mult. Din păcate nu avem imagine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 is now? It's excellent. Mă auziți și mă vedeți acum? Da, acum este mai bine. Foarte bine, acum că ați rezolvat această problemă, aveți 8 minute la dispoziție. Da, în principiu trebuia să uh, fi făcut și o prezentare, însă nu știu dacă cineva poate să mă ajute să încarc în sistem această prezentare. Nu mă pricep atât de bine la interacție, deci nu știu dacă puteți să mă ajutați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și am cer scuze pentru această problemă tehnică. Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta acest uh, act delegat pentru FEAD. Toate acestea au de a face cu uh, schimbările uh, cu care ne-am uh, confruntat și acestea la regulamentul 559 din 2020 în cadrul pachetului răspunsul în fața coronavirusului, o măsuri de investiții în pandemie, un pachet pe care l-a adoptat Comisia și felicităm colegiuitorii pentru că au fost atât de rapizi în aprilie pentru a introduce toată această flexibilitate necesară, nu doar în uh, politica de coeziune, la fondurile sale, ci și în uh, uh, instrumentele necesare pentru ajutorul către cei mai vulnerabili. Aceasta a fost extrem de important dacă puteți să îmi arătați uh, slide-ul cu numărul 2. Mult înainte acesteia pe care îl vedem acum. Deci uh, slide-ul numărul 2, vă rog. Dacă avem din nou acces la prezentare, am să încerc să vă prezint. Aveam acest uh, răspuns care era necesar pentru că persoanele care se bucurau de acest uh, susținere erau uh, persoane vulnerabile, vorbim de cei mai vulnerabili și în condiții de COVID, aceasta înseamnă persoanele care sunt expuse problemelor celor mai dificile și tocmai din cauza măsurilor COVID era mult mai greu să venim cu ajutor pentru uh, cei mai vulnerabili. Măsurile de vulnerabilitate se refereau în special la o susținere pragmatică și către organizații pentru a oferi pe cât posibil uh, susținere celor uh, defavorizați. Ca și măsuri, am introdus posibilitatea de a avea asistență materială și alimente oferite nu doar direct, așa cum se întâmplă în cadrul regulamentului FEAD, ci și indirect, deci prin utilizarea voucherelor în format digital, pe hârtie și sub orice altă formă. Da, văd că avem din nou acces la prezentare. Ar trebui să fi ajuns la slide-ul 3. Acesta este într-adevăr. Introducând această nouă modalitate, a trebuit să introducem și uh, noi modalități în ceea ce privește auditul, pentru că voucherele uh, digitale și cele pe hârtie sunt uh, diferite pentru a oferi asistență celor mai uh, vulnerabili și de aceea trebuie să evaluăm riscurile. Colegul meu, Mark Hesfalt, de la Departamentul de Audit, uh, vă va prezenta mai mult în acest uh, sens. A trebuit să schimbăm și indicatorii de raportare pentru că a trebuit să acoperim asistența materială și de alimente, și aceasta uh, ținând cont de vouchere de toate celelalte modalități digitale sau altele. Și dacă uh, treceți mai departe acum, pentru acest uh, regulament uh, delegat am uh, consultat grupul de experți FEAD pe 13 iulie, la care au participat statele membre și reprezentanții Parlamentului European. Toate acestea sunt uh, explicate, bineînțeles, în documentul respectiv uh, și pe 4 noiembrie am adoptat actul delegat uh, care vă este prezentat acum. Pentru partea de audit am să dau imediat cuvântul colegului meu, Marc Sferhaut, după care ne vom întoarce la indicatori. Marc, te rog. Okay, many thanks, Loris. Uh, if... Mulțumesc, foarte mult, Loris. Nu știu dacă ne putem întoarce la prezentare. Și am să revin cu partea de audit. În principiu ne aflăm pe pagina 6 a prezentării. Number 6. Okay. He is disconnected. Also. Se pare că am pierdut legătura, așa că uh, vom da vom da din nou cuvântul comisiei. Domnule președinte, să reintervin eu. Da, se pare că avem din nou conexiunea necesară. Please press the speak button, Mr. Shelford. Vă rog să apăsați butonul speak. yes, can you hear me now? Mă auziți acum? Da. Foarte bine, începem deci cu slide-ul 6. Pentru audit uh, avem uh, uh, mai multe comisii speciale. E vorba de un nou instrument pentru acordarea de ajutor și în principal, uh, cerințele generale de audit uh, fac ca statele membre sau autoritățile de management să poată uh, acorda aceste vouchere sau alte instrumente care sunt distribuite. Și acestea pot fi prezentate alături de alte cheltuieli în fața comisiei vedem că uh, sumele agregate certificate de către comisie cu valoarea voucherilor, a cardurilor sau altor uh, instrumente utilizate de către recipienți, de către utilizatori. Trecem mai departe acum. Regulamentul prevede de asemenea ca auditul să ofere uh, garanții suficiente în ceea ce privește utilizarea voucherelor sau altor instrumente pentru a oferi ajutor. Deci, trebuie să vedem uh, cum au fost uh, distribuite și cum au fost utilizate aceste vouchere și că ele sunt utilizate doar pentru scopul stabilit, deci pentru ajutor material de bază. Avem și câteva cerințe speciale pentru vouchere uh, care sunt în format uh, de hârtie. Deci am introdus uh, aceste măsuri speciale pentru că voucherele pe hârtie pot fi mai ușor fraudate și ideea este că aceste vouchere pe hârtie sunt ca banii cash și deci trebuie să se aplice aceleași garanții și măsuri de siguranță ca pentru emiterea de bancnote. Iată de ce avem o serie de măsuri uh, de siguranță pentru a evita falsificarea lor, măsuri uh, pentru a garanta stocul de vouchere și identificarea organelor uh, care identifică utilizatorii finali și cei care distribuie aceste vouchere, și de asemenea trebuie să avem uh, dovezi că voucherele au fost primite într-adevăr de către utilizatorii uh, finali. Datele care sunt înregistrate și uh, păstrate și acestea au fost supuse unor schimbări. Vedem punctele 26 până la 30 care au fost adăugate în plus, numărul de vouchere, care au fost acordate utilizatorilor finali, numărul de vouchere care sunt utilizate, uh, cantitatea totală de vouchere care uh, au fost încărcate și așa mai departe. Comisia monitorizează, bineînțeles, implementarea uh, FEAD și introducerea amendamentelor care a fost făcută în aprilie și două state membre au modificat deja programele operaționale pentru a include aceste vouchere România și Franța în insulele Maiot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Marc, și acum am să dau cuvântul uh, înapoi comisiei. And, uh, uh, this will be now... Revin așadar. Sunt la slide-ul 12. Acolo a trebuit să modificăm indicatorii ca să reflectăm modul în care s-au țintit uh, utilizatorii finali, beneficiarii finali, a trebuit să modificăm în acest sens anexa 2 din actul delegat, partea de input, output, indicatorii care reflectă acestea. Dacă ne trecem mai departe, la slide-ul 13, a trebuit să adaptăm doi indicatori care se refereau la furnizarea de alimente și de asistență de bază. Ca să lămurim că acest lucru este um, acordat direct beneficiarilor, pentru că exista și posibilitatea unor mijloace indirecte, voucherele. Vedeți, părțile subliniate cu roșu, care reprezintă indicatorii noi, furnizarea de asistență materială de bază și de alimente prin uh, mijloace indirecte. Dacă mergem mai departe, la anex a trebuit să schimbăm și titlul primului um, set de anexe și dacă ne uităm la slide-ul 15, aproape ultimul, deci la 15. Acolo am introdus un set întreg de indicatori de rezultat care se referă la mm, furnizarea de asistență de bază și alimentară, ori vouchere în formă de hârtie. Și vedeți și categoriile de vârstă și indicatorii standard pe care aveam pentru furnizarea, să spunem, mai tradițională. Vorbim despre persoane sub 15 ani, persoane peste 65 de ani, numărul de femei, de migranți, cei care au un istoric de a veni dintr-o altă țară și așa mai departe, sau persoane fără adăpost. Mai departe, o altă um, lămurire pe care trebuie să o tot facem la FEAD este faptul că aceste date sunt uh, reflectate um, în, la nivelul um, organizațiilor partenere. Nu există um, obligația de a um, capta, de a um, prelua aceste date la nivelul beneficiarilor finali este un aspect important pentru că nu vrem să stigmatizăm beneficiarii finali, deci nu vrem ca datele să fie prelevate la nivelul lor. Cu aceasta mi-am încheiat și eu partea mea de prezentare și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare Am îndurora. Acum o să dau cuvântul membrilor. Două minute maxim fiecare. Începem cu Cindy Fransen de la PPE. Ai cuvântul, Cindy. Mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc și vorbitorilor. De la începutul pandemiei, Sărăcia a crescut uh, și se așteaptă să crească și mai mult în lunile viitoare. Consecințele se resimt în mai multe state membre. Sunt uh, cozi lungi la uh, centra de distribuție de alimente, o serie întreagă de șomeri și așa mai departe. Trebuie să ne gândim acum la strategia antisărăcie, care trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor urgente ale celor mai vulnerabili și Vrem să avem uh, norme mai flexibile și de mecanisme de livrare mai ușoare, precum și o finanțare de 100%, cofinanțare. Dar mai sunt și o serie de probleme aici. Comisia a venit cu o serie de propuneri pentru a ne asigura că putem să realizăm o analiză de impact și să preîntâmpinăm neregulile. Însă vreau să subliniez un aspect important pe care nu trebuie să-l uităm prin utilizarea unor mecanisme indirecte de furnizare, cum ar fi vouchere alimentare, apare o creștere a prețului, pentru că există niște costuri administrative legate de aceste uh, cupoane alimentare. Acestea nu trebuie subestimate. Apoi, beneficiarii acestor cupoane trebuie după aceea să cumpere alimente la preț de consumator, nu la preț uh, uh, cu ridicata. Și mai există și mecanismul de livrare care se reduce semnificativ. Trebuie să continuăm cu politica noastră, dar nu lăsa pe nimeni în urmă. Deci întrebarea mea pentru Comisie este cum va răspunde aceasta la aceste provocări asociate de mecanismele indirecte de livrare, când e vorba de contactele sociale și prețurile mai ridicate pentru alimente. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Cindy! Dau acum cuvântul uh, Gabriele Bischoff de la SND. Ești acolo? Văd că ți apare numele întreg. Mulțumesc, Thomas, mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul uh, în numele lui Brando Bonifay, care este raportorul nostru din umbră la SND. Din păcate, acesta nu poate fi prezent astăzi. Domnul Bonifay vrea să mulțumesc Comisiei pentru colaborare și pentru transparență în acest proces. Încă din vară, când uh, s-a distribuit primul proiect uh, al acestui act delegat către raportorii din umbră. Noi uh, salutăm păstrarea sistemului cu cupoane pe hârtie, de asemenea cele electronice. Este rezonabil să se introducă niște specificații tehnice pentru a preîntâmpina neregulile și posibile fraude, mai ales având în vedere rolul pe care îl va juca FEAD în faza cea mai critică a acestei Uh, pandemii, e nevoie să um, avem un instrument uh, bine funcțional care să um, vină întâmpinarea acestor provocări. Vă mulțumesc de asemenea pentru prezentare raportorul nostru și uh, pentru faptul că ne explicați uh, motivele care stau la baza modificării acestor acte. Și introducerea unei cerințe minime suplimentare pentru a reconcilia valoarea uh, cupoanelor și a celor folosite concret, precum și măsurile pentru a um, conserva stocul de cupoane pentru a se evita falsificarea acestora. Toate acestea par perfect justificabile. Și Comisia știe că trebuie să uh, Uh, reducem la minim povara administrativă pentru a nu afecta o distribuție efectivă a celor care chiar au cea mai mare nevoie. Este foarte important să facilităm activitatea numeroaselor organizații de societate civilă care lucrează la fața locului și care trebuie să folosească tot timpul pe care îl au la dispoziție pentru a opera în mod eficient pe teritoriu. Acestea fiind zise, măsurile propuse par proporționale și corespund um, obiectivului lor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Gabi, și mulțumim pentru înțelegere și pentru cuvintele clare. Nu mai avem uh, intervenienți de la Renew, Vers sau ID pe lista noastră de vorbitori, deși pot să întreb dacă dorește cineva să intervină. Dacă nu, atunci dau cuvântul Margaritei de la Pisa, care reprezintă ECR. Ai cuvântul. Din păcate nu există sunet. Nici acum. We cannot hear you. Nu te putem auzi. One more. Hola. Hola. Acum mă auziți? Da, Hola. Mulțumesc foarte mult. Regulamentul acesta delegat introduce niște uh, indicații specifice pentru um, criza um, cu coronavirus și nevoile care sunt în creștere în familii. Uh, mi se pare oportun uh, să se folosească aceste cupoane pentru că se întâmplă repede, dar sigur uh, se pot face falsificări sau fraude, așa cum spune și Comisia. Este esențial așadar ca autoritățile de gestiune să supravegheze ajutoarele și să facă evaluări la nivelul statelor membre. Acestea trebuie să se bazeze pe date detaliate cu privire la cine beneficiază um, de pe urma acestor uh, vouchere, acestor cupoane. E nevoie de date de calitate care pot să verifice um, verifice și dacă um, programele se îndreaptă într-o direcție bună. Și Comisia trebuie să se concentreze pe o bună gestiune. Sperăm că Parlamentul European poate să dispună de informații cu privire la ce au realizat aceste programe în detaliu și dorim ca aceste programe de finanțare, programe sociale, să ducă într-adevăr la um, soluționarea unor uh, probleme legate de pandemia aceasta. Um, care duce cu sine și pierde de locuri de muncă și închiderea companiilor. Aceste programe trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor de bază ale celor mai defavorizați și a familiilor care sunt expuse riscului um, sărăciei și al excluziunii. Noi trebuie în aceste circunstanțe să um, încercăm să ajutăm la depășirea impactului uh, economic și social de care, pe care le au aceste condiții. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul lui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 Aș dori să, să menționez faptul că aceste cupoane sunt foarte uh, importante și că vrem într-adevăr să ajungă la beneficiari. Vrem să știm dacă suspiciunile legate de acestea se bazează pe niște uh, studii specifice, dacă, este, dacă fraudele sau falsificarea chiar are loc, e o incidență anume, sau um, dacă nu cumva acționăm cu neîncrederea noastră obișnuită vis-a-vis -vis de săraci și de modul în care se folosesc aceste fonduri. mi se pare important pentru că um, măsurile pe care le discutăm vor duce la o creștere a costurilor administrative pentru persoanele care lucrează cu um, beneficiari, cu persoanele defavorizate. Deci trebuie să vedem dacă măsurile pe care dorim să le acționăm acum pentru a se evita o folosire neadecvată a banilor nu vor duce până la urmă la un acces mai restrâns al beneficiarilor pentru la aceste ajutoare, care sunt de fapt ajutoare de ultimă instanță. Nu știu dacă până la urmă va va fi o modalitate mai puțin eficientă de a acorda acest ajutor, ceea ce contravine tocmai principiului folosirii acestor cupoane și organizațiile um, ar ajunge să recurgă la modalități mai clasice, să spunem, de a acorda ajutor. Trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că dacă acum dacă am aplica același tip de abordare în alte domenii, uh, nu știu dacă ar fi valabil. Beneficiarii FEAD nu au bani să plătească uh, lobiștii ca să facă presiune aici, să fie reprezentați aici. Cel puțin uh, la mine în țară, fraudele legate de astfel de prestații care ajută la supraviețuire, practic, sunt foarte restrânse. Însă, extrema dreaptă instrumentalizează această um, abordare ca să stigmatizeze și mai mult uh, persoanele acestea. Vreau așadar să știu pe ce studii s-a bazat Comisia Europeană când um, uh, e vorba de fraudele care ar duce la impunerea acestor um, uh, măsuri de um, administrative suplimentare. Mulțumesc. O să dau acum cuvântul Comisiei să răspundă. Loris de Pietra Antonio, ai cuvântul. Could Hello, you can you hear me? Yes. yes. Respond. Mă auziți? Da. În primul rând, vreau să mulțumesc mult pentru dezbatere, pentru reacții și pentru faptul că, în general, salutați actul delegat și cu drag vă lămuresc câteva probleme. Să încep în ordine cu doamna Fransen care avea o întrebare legată de lipsa contactului social cu beneficiarul final, dar și temerea legată de o creștere a prețului, pe care o avea și domnul Gusmao. Scuze dacă nu pronunț uh, bine numele. Aceste preocupări trebuie puse într-un context. În primul val, pentru că acum, bineînțeles, suntem în al doilea, am avut un, un blocaj, obiectiv legat de lipsa de voluntari care să ofere asistență alimentară și de bază celor mai defavorizate persoane. De aceea, Comisia a dorit să introducă ceva pe care propusesem deja, parte de cupoane electronice, asta pentru viitorul FSE+, ca o măsură de flexibilitate o posibilitate suplimentară de a ajunge la un grup țintă care deja este unul dificil. Deci să atingem acest grup mm, condițiile s-au îngreunat și mai mult din cauza pandemiei, lipsa voluntarilor la fața locului și, bineînțeles, din cauza condițiilor medicale de acolo. Este o modalitate suplimentară, așadar, de a ajunge la oameni. Cred că mai uh, apare și un alt avantaj al folosirii cupoanelor, voucherelor, și anume eliminarea stigmatului. Adică oamenii care sunt țintiți, care beneficiază de uh, sprijin uh, alimentar um, direct, nu trebuie să facă coada la o cantină Uh, a săracilor, uh, pot pur și simplu să fie mai autonomi. Așa cum uh, au mai subliniat alți membri în intervențiile lor. Cât despre creșterea prețului, considerăm că nu e un risc. Pentru că sistemul este conceput de așa natură încât să permită plata acestor uh, vouchere cu o rată forfetară de 5%. Există o limitare. Resursele nu vor fi um, um, nu vor ajunge în mare parte la un sistem costisitor. Apoi, sigur, există și uh, rate preferențiale pentru achiziționarea acestor vouchere și fiecare găsește soluția cea mai potrivită pentru a ajunge la niște condiții mm, rezonabile prin care să asiste beneficiarii finali. S-a mai vorbit de măsuri care să fie proporționale și probabil că aici ar uh, Trebuie să-l completez pe colegul Marc. Un alt element important se referă la fraudă care influențează desigur fondurile și regulile le-am uh, implicat ca să avem în vedere posibile uh, distorsiuni ale fondurilor important fiind desigur ca fondurile să ajungă la beneficiari. În ceea ce privește sistemele, evident că cel electronic e mai puțin riscant și acesta este motivul pentru care au fost introduse anumite condiții în acest audit, în special în ceea ce privește asigurarea legată de distribuție, de uh, mentenanța acestor vouchere. Poate că colegul Marc dorește să mai adauge ceva. Mulțumesc. Da? Dacă dorește, Marc poate adăuga ceva. Mulțumesc. Aș dori să adaug ceva. privire la măsurile pe care le adăugăm pentru a evita frauda. Utilizatorii final, grupul nostru țintă, nu va sesiza niciuna dintre aceste măsuri. Ei vor fi uh, lăsați singuri, vor primi voucherul, fie pe hârtie, fie electronic, așa cum primesc bani la bancă ceea ce cerințele acestui audit vor fi soluționate la nivel uh, central de compania care emite cardurile, trebuie tratată, înțeleasă ca o bancă. Ca la informațiile de la supermarket care verifică dacă se poate efectua plata cu cardul. La acel nivel rămân plățile, uh, datele și verificarea. Nu vă ascund faptul că noi, Comisie, nu ne-am dorit vouchere pe hârtie, tocmai dat fiind riscurile mari legate de acestea, dar acolo va trebui să avem aceste măsuri pentru a evita falsificarea. E la fel ca și când am emite moneda cash. Și acolo există elemente de siguranță și la fel și la voucherele pe hârtie ar trebui să se aplice același lucru. Partea de audit este un pic mai dificilă, dar până la urmă statele membre trebuie să decidă dacă aleg voucherele electronice sau pe hârtie. Desigur că ne-am uh, informat în prealabil cu privire la utilizarea ambelor variante, iar din experiență am văzut că se preferă utilizarea celor electronice. S-a pus întrebarea dacă avem date corespunzătoare. În ceea ce privește FED, nu suntem încă acolo, dar există date în FED cu privire la fraudă în scheme naționale. Ce există lucruri, uh, elemente de risc și acolo. Ce aș dori să-i spun uh, deputatului Franțens Cu toții suferim în aceste vremuri pentru că nu ne putem întâlni cu prea multă lume. Hmm, comisia a tratat această situație, s-a ocupat de ea. când o uh, autoritate emită astfel de vouchere, nu se blochează automat posibilitatea de a emite mai târziu și alte tipuri de vouchere. Cred că m-aș opri aici și poate mai vorbim după. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc pentru întrebări. Trebuie să menționez calendarul. 13 noiembrie pentru observații la Emplă. Iar pentru detaliile uh, Consiliu sau în alte structuri uh, până în 3 ianuarie. Aș dori să vă mulțumesc pentru că am fost punctuali. Este 10 și jumătate, dragi colegi, dragi interpreți, dragă Uniune Europeană, o zi bună, sănătate, luptați cum puteți împotriva virusului și rămâneți uh, împreună în aceste vremuri dificile, în special cu familiile și cu cei care au nevoie de dumneavoastră. Mulțumesc, o zi bună!